cu durata de un minut. Primul vorbitor care primește cuvântul este doamna Clune. Thank you, thank you, Mr. President. And... Mulțumesc, domnule președinte. Pe 25 noiembrie sărbătorim Ziua Internațională a Combaterii Violenței împotriva Femeilor. Femeile sunt uh, victimele numărul unu ale domestice datorită sau din cauza slăb- slăbiciunilor fizice. Dați-mi voie să vă anunț că Irlanda de curând a semnat Convenția de la Istanbul a Consiliului Europei cu privire la combaterea violenței uh, domestice. Uh, violența domestică se petrece în spatele ușilor închise și ar trebui să rămână acolo. Dar lucrurile astea trebuie să se schimbe, bineînțeles, trebuie să oferim asistență victimelor, nu doar celor ale violenței fizice, ci și victimelor abuzurilor de natură psihologică, care sunt chiar mai uh, dramatice. Între 12 și 15% dintre femeile din Europa se confruntă cu genul acesta de abuzuri. Uh, autoritățile polițienești trebuie să fie formate pentru a recunoaște genul acesta de violență. De asemenea, victimele trebuie să fie sprijinite și toate serviciile statului trebuie să fie uh, conștiente de implicații. Mulțumim. Urmează doamna Maria Grapini

Trebuie să vorbim despre legătura între granițele deschise, terorism și legislație. Doamna Holmeier a lăsat uh, porumbelul afară din cușcă, dându-le sau punând în cârca dreptei și stângii, liberalilor și stângii, a atentatele de la Paris. Nu neapărat uh, un registru privind datele pasagerilor ar ajuta la îmbunătățirea situației. Uh, există deja un astfel de registru în Franța și uh, n-a funcționat. De asemenea, comunicările se fac prin SMS între teroriști, iar SMS-urile acestea nu pot fi neapărat uh, verificate. În ceea ce privește armele, din păcate, armele sunt mult la dispoziție în Uniunea Europeană. În momentul de față se, des, se discută o înăsprire a legislației. Dar legislația ar trebui să se schimbe la nivelul protecției granițelor. Despre asta nu vorbește doamna Holmeier și aici e buba. Vă mulțumim. Urmează acum domnul Yamatom. Uh, thank you, Chair. The war in Syria is a challenge. Vă mulțumesc. Domnule președinte, activitățile ISIS reprezintă o amenințare iminentă. Ehm, atacurile de la Paris și bombardarea avionului rusesc sunt o dovadă că războiul a ajuns în Europa. Trebuie să discutăm despre diferențele noastre de valori, însă, din perspectiva eh, ISIS, Europa și Rusia sunt același lucru. ISIS a devenit un proiect alternativ pentru viitorul Orientului Mijlociu. mijlociu Uh, președinții baltici au declarat recent la o reuniune că nu se vor altura niciunei coaliții care să lupte împotriva ISIS. Această abordare este greșită. Trebuie să fim uniți împotriva unui uh, inamic comun cu actorii, cu, cu alți actori, inclusiv Rusia sau Iranul. Vă mulțumesc. Aitak. Uh Deci, deputat Joao Ferreira. Urmează domnul Joao Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte situația migranților care trec um, din Balcani într-un flux care nu poate fi oprit este o sursă gravă de îngrijorare. În termeni umanitari, situația s-a deteriorat în ultimele zile pentru că mai multe țări au impus uh, bariere discriminatoare și ilegale circulației persoanelor. Și au făcut aceasta pe baza naționalității oamenilor. Și apoi, sigur că s-a au apărut fenomene violente față de cei mai vulnerabili și trebuie să răspundem la această situație. Singurul răspuns care corespunde valorilor Uniunii Europene este uh, acela care, sigur, este menționat de multe ori în dezbateri. Singurul răspuns uh, trebuie să respecte principiile umanitare și el să fie și acesta este crearea unor rute migratorii sigure și legale și combaterea traficanților, traficului de ființe umane. Banii care sunt alocați pentru frontiere, pentru protecția frontierelor, trebuie să susțină integrarea socială a acestor oameni. Mulțumesc. Și acum domnul deputat Orti Sebastian. Bună, Mulțumesc, domnule președinte. Tocmai a trecut 20 noiembrie, o dată emblematică pentru grupurile care își revendică dictatura uh, fascistă a lui Franco și în multe ora, orașe spaniole s-a sărbătorit această dată și la Alicante, acolo în, unde în 1977 a, a fost uh, a, a, asasinat Michael Grau de către un militant fascist. Există încă o celebrare a fascismului și o impunitate în Spania și victimele acelei dictaturi nu sunt recunoscute. Unde sunt uh, cuvintele uh, doamnei comisar Reding, care spunea că trebuie să păstrăm amintirea crimelor regimurilor totalitar, totalitare. Acest Parlament și restul instituțiilor europene trebuie să condamne fără uh, nici un fel de ambiguitate asemenea manifestații care sunt ilegale și e, care nu respectă niciun fel de etică. Astfel ne transformăm în complici. Vă mulțumesc. Doamna Parker, aveți cuvântul. Thank you, President. There's no... Mulțumesc, domnule președinte. Nu există minoritatea mai persecutată, dar uh, mai puțin băgată în seamă la nivel uh, mondial decât creștinii. 90 de state interzic uh, religia creștină. Mult timp, uh, Orientul Mijlociu era, a fost chiar uh, leagănul creștinismului, dar din păcate lucrurile s-au schimbat și s-au înrăutățit odată cu apariția ISIS, care distruge și transformă în moschei biserici, uh, persecută cetățenii. Uh, creștinii sunt uh, femeile și copiii uh, și fetele vândute ca sclavi, pe când uh, bărbații uh, sunt torturați. Homosexualii sunt aruncați de pe acoperișuri și în cazul în care supraviețuiesc lapidați mai apoi. Iată, genul acesta de ură specific extremismului de tip ISIS se răspândește răspândește în momentul de față și în țara pe care o reprezint eu. Atacurile în persoana, împotriva persoanelor uh, cu alte uh, convingeri sexuale devin în momentul de față uh, victime. Și vorbesc despre estul Londrei. Uh, Sper din tot sufletul că în curând uh, combaterea genului acestuia de comportament se va transforma în ceva inacceptabil. Mulțumim, spune domnul președinte, urmează domnul Corao Ignațio. Mulțumesc, domnule președinte. 2009 ce s-au succedat mai mulți uh, ani europeni, anul uh, fermierilor, anul pescarilor, anul uh, educației. Din păcate, foarte mulți au rămas în urmă și nu au fost susținuți de aceste programe. Și vreau să vă atrag atenția că în Sicilia sute de agricultori sunt în pericol de a-și închide Uh, exploatațiile pentru că uh, fondurile care ar fi trebuit să le fie puse la dispoziție din 2013 nu au ajuns la ei. Deci trebuie ca aceste fonduri, fondurile regionale pentru dezvoltare rurală, trebuie să fie consolidate. E nevoie de foarte multă presiune pe care trebuie să o exercităm asupra autorităților regionale și naționale pentru a susține aceste programe de dezvoltare rurală. Pentru că fără finanțarea dezvoltării rurale, cei care lucrează pământul nu vor mai putea să supraviețuiască. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Corau, spune președintele. Doamna Dominic Bilde. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Maladia Alzheimer și maladiile asociate ei vor afecta 6 milioane de persoane în Europa și numărul de cazuri crește în fiecare an. 225.000 de de noi cazuri sunt detectate în Franța și o persoană din patru are în anturajul său o persoană viza atinsă, ceea ce duce la multe suferințe. Această maladie duce la pierderea progresivă și irreversibilă a funcțiilor mentale, în special a memoriei, și nu există în momentul actual niciun fel de tratament pentru maladia Alzheimer, cu toate că anumite medicamente pot să contribuie la încetinirea procesului. Ace- această maladie, care reprezintă prima cauză de dependență în Europa, are nevoie de uh, mai multe fonduri pentru cercetare, dar trebuie să fie și recunoscută ca prioritate. Uh, am depus o declarație scrisă cu 24 din colegii mei din toate grupurile politice pentru că interesul general și uman trebuie să primeze și invit acum toți membrii Parlamentului să semneze alături de mine această declarație. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă deputat. Are cuvântul domnul Corvin Mică. 13 stycznia Vă mulțumesc. Pe 13 ianuarie am luat cuvântul în uh, cadrul Parlamentului European și spuneam pe vremea aceea că dușmanii uh, noștri nu stau la Moscova, ci stau în mus- mos- în moschei. Am fost acuzat, printre alții, uh, și de domnul Schulz. Și acum dați-mi voie să vă întreb dacă nu credeți că eu totuși am avut dreptate și cei care vă înșelați erați voi. Dați-mi voie să vă spun că nu incitam la ură prin declarația mea. Cei care uh, mă acuză de incitație la ură ar trebui să vadă ce înseamnă conceptul acesta într-adevăr. În momentul în care avionul uh, rusesc s-a prăbușit, uh, aveam de-a face cu 208 uh, victime. În Paris erau mai puțin, puține. Mi se pare că nici Uniunea Europeană nu este prea uh, sinceră și dreaptă. Mulțumim, urmează doamna Paulova. Днес е десетия ден от чудовищните атаки в Париж, но също така и 320... Mulțumesc, domnule președinte. Este a 10-a zi de la atacurile monstruoase de la Paris, dar au trecut uh, aproape 300 de zile, peste 300 de zile de la atacurile de la Charlie Hebdo și trebuie să învățăm ceva, că nu mai putem să trăim în teamă și frică. De aceea, la 10-a zi după atacurile de la Paris, stau aici și spun că nu mai putem aștepta încă 321 de zile pentru a acționa și trebuie să uh, încheiem dosare importante, cum ar fi directiva PNR, Uh, Frontex trebuie să fie un adevărat gardian al uh, mm, frontierelor noastre externe și trebuie să decidem ce, ceea ce trebuie să facem cu uh, luptătorii externi și persoane radicalizate și să facem schimb de informații, pentru că uh, o zi în plus fără acest lucru este o zi în plus de teamă pentru noi toți. Vă mulțumesc. Urmează doamna Viorica Dăncilă

urmările acțiunilor statului islamic în statele membre ale Uniunii Europene sunt o dovadă neîndoielnică a ceea ce spunem deja de mai mult de un an de zile, a îngrijorărilor pe care le-am exprimat uh, referitoare la atacurile islamului radical asupra caselor noastre. Uniunea Europeană trebuie să acționeze rapid pentru a asigura protecția frontierelor sale externe, pentru că în sud cea mai lungă frontieră terestră a Uniunii Europene este cea a țării mele, Bulgaria. Și fac apel aici la colegii de la PP și uh, la alți colegi pe care îi consider că sunt responsabili pentru uh, comportamentul irresponsabil al Parlamentului European față de această uh, față de această amenințare monstruoasă. Solicit încă o dată uh, închiderea imediată a frontierelor externe a Uniunii Europene uh, expulzarea imediată a tuturor uh, migranților ilegali de pe teritoriul Uniunii Europene, detectarea imediată și anihilarea celulelor islamiste de pe teritoriul Uniunii Europene. Dragi colegi, stimați eurodeputați, nu există o altă cale. E măcar atât putem să facem pentru a încerca să ne asigurăm casele și valorile. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, diputada... Acum, doamna Isascun Bilbao Panadica. Mulțumesc, domnule președinte. Acum, în Spania, familiile a peste 100 de mii de dispăruți își caută rudele, suferă uh, sub acest uh, guvern care permite omagii aduse fascismului care ar trebui să contravină legii. Și se susțin persoane care uh, au fost acuzate de crime împotriva umanității Mm, sunt, uh, acestea sunt umilințe pentru victimele unui regim care susține fascismului. Nu sunt crimele de ieri, sunt nedreptățile de astăzi care reprezintă o rușine pentru Uniunea Europeană care vede în aceste uh, persoane aceeași impunitate de care s-au bucurat uh, regimurile fasciste din Spania. Vă mulțumesc. Urmează domnul deputat José Guaristi Bounds. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană și Consiliul Drepturilor Omurilor, Omului ale ONU s-au pronunțat de mai multe ori în, împotriva uh, trivializării crimelor, crimelor franci, franchismului. Cu toate acestea, au loc azi în Europa situații inadmisibile. Uh, guvernul german plătește în continuare pensii voluntarilor mm, fasciști din diviziile albastre și menținerea și susținerea de către guvernul spaniol a impunității pentru crimele, crimele dictaturii, chiar și acum. A venit timpul să ne recuperăm demnitatea și respectul pentru miile de familii care așteaptă de zeci de ani răspunsuri și justiție este nevoie de procese colective și uh, un proces participativ, pentru că memoria istorică ne aparține tuturor și Parlamentul European are responsabilitatea de a spune că, fără, că nu există democrație cu impunitate. Avem, că cerem justiție și reparații pentru crimele franchismului. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Titiana Pekin, aveți cuvântul. Da Mulțumesc, domnule președinte. China ne inundă piețele cu tot felul de produse. În același timp, China își pregătește atacul final. Și este o chestiune de care trebuie să ne ocupăm chiar aici, la Strasburg, și la Bruxelles, de fapt. China va fi recunoscută ca fiind o economie de piață și nu vom mai putea să ne protejăm produsele noastre de atacul uh, produselor chinezești. E nevoie să avem mecanisme adecvate pentru a putea face acest lucru. Și aici Comisia ar trebui să instituie legislația necesară și instrumentele necesare pentru a proteja piețele noastre. Uh, China va fi organizată, la, va fi recunoscută ca economie de piață la OMC și nu s-a făcut niciun fel de analiză cu privire la condițiile în această, din această țară, condițiile care au dus la um, creșterea fenomenală a acestei economii dar fără niciun fel de respect pentru drepturile lucrătorilor și să nu uităm, de asemenea, uh, pierderea de locuri de muncă din Europa, care sunt o consecință. Președintele, mulțumim, doamna Beghin, și acum urmează doamna Romana Tomț. Za besedo. Val migrantov preplavlja Evropo. Vă mulțumesc, domnule președinte. migranții au invadat Europa. Mai mult de 250 de mii de uh, migranți au trecut prin uh, Slovenia în doar o lună, adică cam 10% din populația statului nostru și doar uh, vreo patru uh, solicitări de azil au fost depuse. Majoritatea sunt migranți economici. Uh, noi suntem membri ai spațiului Schengen și avem rolul de a proteja granița exterioară a Uniunii Europene. Poliția noastră a detectat, a identificat o serie de migranți care s-au folosit, practic, uh, de fluxul de refugiați pentru a ajunge pe, în uh, spațiul Schengen. Mă întreb dacă putem avea încredere în serviciile noastre de informație, în capacitățile noastre, în uh, măsurile noastre de securitate. După atacurile de la Paris, mă întreb ce se întâmplă cu Serviciul Comun de Securitate al Uniunii Europene. Mulțumim. Urmează acum domnul Jonas Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Cuvintele mele sunt pentru a ne aminti de ultimele, de victimele ultimelor atentate din Europa, care ne amintesc că avem nevoie de o politică de apărare și securitate a acestui continent. Trebuie să vorbim și despre posibilitatea de a acorda Chinei eh, statutul de economie de piață, un lucru care ar afecta multe sectoare, cum ar fi cel al uh, oțelului, uh, foarte important în Asturias. China nu este o economie de, de piață. Statul controlează economia. Uh, statul împiedică libera circulație a persoanelor. Ce economie de piață poate să fie o economie care împiedică libera circulație a persoanelor? Acest statut al economiei Chine, Chinei ar uh, afecta în mod extrem de negativ uh, zona Asturias din care provin eu. Vă mulțumesc, domnul Notis Marias. Mulțumesc, domnule președinte. Memorandumul care a fost votat acum câteva zile este doar încă un instrument de legislație arbitrară, troica. Despre ce vorbim aici? Despre datorii. După recapitalizarea mai multor bănci, multe dintre aceste datorii ar fi trebuit să fie uh, prescrise. Dar, în loc să se întâmple așa, vom vedea mai multe uh, acțiuni de evacuare și de uh, executare silită, foarte multe fonduri pur și simplu vor uh, scoate grecii din casele lor și le vor lua casele. Ceva ce n-am văzut în alte uh, perioade de guvernare. Din păcate, acest memorandum a fost votat de guvernul Siriza uh, pentru că n-a avut altceva ce să facă, dar uh, grecii, noi vom lupta cu curaj pentru a ne uh, proteja casele, ceea ce s-a întâmplat în Spania nu se va întâmpla și în Grecia. Nu vrem ca casele noastre să ajungă în mâinile acestor vulturi rapace. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, domnul Iojorado. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Zajednička vanjska i sigurnosna Vă mulțumesc, domnule președinte. Politica, politica comună a Uniunii Europene uh, în domeniul uh, securității și afacerilor externe există de vreo 25 de ani. Uh, PESC există de vreo 20 de ani ambele politici uh, ar trebui să meargă mână în mână, au niște măsuri uh, clare care, din păcate, iată, nu uh, se dovedesc a fi puse în aplicare cu eficiență. Să fim serioși, o politică comună de securitate și apărare ar fi rezolvat mai bine decât politicile deja existente problemele din afara granițelor Uniunii Europene. După cei 25 de experiențe, după cele mai recente experiențe legate de reacția noastră la situațiile de criză, consider că e clar că politica europeană de securitate și apărare ar trebui să fie întărită. Nu putem spera că provocările cu care ne vom confrunta pe viitor vor fi mai îndurătoare. Mulțumim. Urmează doamna Martina Anderson. Mulțumesc. Săptămâna trecută s-a ajuns la un acord foarte mare între cele două partide majore din nordul Irlandei. Acestea reprezintă singura platformă viabilă pentru a susține lucrătorilor, lucrătorii. Însă, uh, guvernul britanic nu a, uh, a răspuns în legătură cu uh, Uh, încălcarea capitolului 2 în legătură cu dreptul la viață uh, lucru pe care uh, s-a constatat că Regatul Unit l-a încălcat în timpul conflictului cu Irlanda de Nord. Toate instituțiile de stat britanice au contribuit și au fost complice la foarte multe crime și Regatul Unit continuă să ascundă uh, rolul pe care l-a jucat în aceste crime din Irlanda. Fac Comisia pentru Drepturile Omului trebuie să se, întoarcă la, să se întoarcă la Belfast pentru a încheta Regatul Unit în legătură cu uh, rolul său în conflictul din uh, Irlanda de Nord pentru uh, a avea informații pentru victime. Vă mulțumesc. Urmează acum domnul Francesc Campus. Mulțumesc, domnule președinte. Primele mele cuvinte sunt pentru victimele uh, atacurilor de la Paris, Beirut, Bamako și din Nigeria istoria stabilește certitudini. Au trecut 40 de ani de la moartea lui Francisco Franco. Și al doilea realitate este că crimele sale au rămas, nepe, rămas nepedepsite. Și au trecut uh, peste 30 de ani de la împușcarea uh, unui uh, lider catalan al partidului meu. A fost persecutat pentru ideile sale religioase și uh, care a fost supus unui uh, proces sumar și a fost împușcat în 9 aprilie 1938. Uniunea Europeană și Spania uh, suferă de rușinea de a nu fi acceptat uh, redarea demnității acestor victime și tuturor familiilor celor care au fost executați sumar în acea perioadă neagră a istoriei Spaniei. Vă mulțumesc. Domnul Picula. Pitanje zaštite granica. Mulțumesc, domnule președinte. Protecția frontierelor Uh, Uniunii Europene a devenit uh, în ultima săptămână legată în mod dramatic de protecția securității cetățenilor. Până acum, uh, criza refugiaților a fost tratată ca o chestiune umanitară și organizațională, însă după masacrul de la Paris și evenimentele din, de la Bruxelles, acestea au devenit o chestiune de securitate. Uniunea Europeană este într-un fel de război parțial război civil, s-ar putea spune, pentru că Uniunea Europeană n-a fost uh, atacată, i-a fost atacată de niște cetățeni din interiorul său. Și e vorba de un fel de patologie socială care se naște din uh, sentimentul de excluziune, de excludere din societate. O societate care ar trebui să promoveze uh, toleranța și acceptarea. Sigur că nu toți cei care își pierd locurile de muncă vor deveni teroriști, dar vorbim aici de interacțiunea între uh, mai, multe, mai mulți factori care țin de politică, de uh, sărăcie, de societate și e nevoie de uh, o schimbare pentru viitor. Mulțumesc, spune președintele, și acum dau cuvântul domnului Polciachi. Elnök úr, a nemzetközi terrorizmus egyértelmű igyekezete napjainkban. Vă mulțumesc. În momentul de față, teroriștii încearcă să deschidă un nou teatru de conflict, și anume aici, în Europa, în uh, preajma sau în apropierea uh, sărbătorilor de iarnă. Tare uh, mă tem că nu suntem conștienți de dimensiunea acestei probleme. Sunt, eu, pe de altă parte, sunt convins că cetățenii europeni așteaptă acțiuni eficiente din partea noastră dacă e să își păstreze încredea, încrederea în noi. Nu ne putem permite să continuăm jocurile politice, nu se pune problema înfrânților și învingătorilor. Nu, trebuie să luptăm pentru soluții raționale, să creăm soluții raționale care să ne ajute să trecem peste provocările acestea cu care ne confruntăm. Uh, partidul nostru a venit cu o serie de recomandări care au drept obiectiv recrearea senzației de securitate la nivelul cetățenilor europeni. Vă rog să citiți recomandările noastre. Trebuie să luăm decizii pentru că altfel extremiștii vor fi cei care vor uh, fi ascultați de cetățenii europeni. Claudia Tăpardel

În 1975 s-a votat uh, actul final de la Helsinki, acorând respectul uh, pentru drepturile omului, inclusiv pentru minorități. Și acum 20 de ani aici la Strasbourg am semnat acordul cadru pentru protecția minorităților naționale. E o dublă aniversare și deci un moment bun pentru a uh, uh, face un inventar și ne da seama că mai trebuie făcute foarte multe pentru a pune în aplicare și a utiliza articolele care protejează minoritățile. Haideți să fim sinceri. Statele semnatare pur și simplu nu pun în aplicare multe dintre articolele din acordul, acordul cadru. Eu cred că situația ar putea fi rezolvată dacă instituțiile europene ar adopta un regulament cadru pentru protecția minorităților, un document care să aibă caracter obligatoriu. Sigur că inițiativa ar trebui să fie luată de comisie, dar Parlamentul Parlamentul, care um, observă și veghează la securitatea cetățenilor, ar trebui să ia uh, inițiativa de asemenea, pentru că e vorba de milioane de europeni care sunt vizați și să nu uităm că articolul 2 al tratatului privind Uniunea Europeană spune că Uniunea Europeană se bazează pe respectul pentru drepturile minorităților. Mulțumesc! Um, Mulțumesc! Madame Deputy și acum urmează doamna deputat Mihaela Ședrova. Colegine, a ești jenom 25... Vă mulțumesc, stimați colegi. Mai avem doar puțin timp uh, la dispoziție înainte de votul uh, asupra următorului laureat al premiului uh, Lux al Parlamentului European. Mâine vom decerna premiul. De ce vorbesc despre tema aceasta? Pentru că cinematografia e chiar mai greitoare decât politica. Și uh, e uh, clar că filmele pe care, în care se află în competiție în anul acesta sunt deosebit de greitoare. Se concentrează pe problemele uh, Uh, sociale, uh, problemele de securitate uh, care caracterizează până la urmă societatea europeană. Iată, aceste filme au meritul de a genera dezbateri, dezbateri pe care până la urmă trebuie să le purtăm noi, politicienii Uniunii Europene, cu cetățenii pe care îi reprezentăm. Eu consider că acest premiu reușește să reprezinte valorile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează doamna Jude Keaton Darling. President. Mulțumesc, domnule președinte. În această săptămână a căzut prima ninsoare și pentru mulți acest lucru duce teama de costuri crescute pentru încălzire. Noi trebuie să ne asigurăm că sărăcia energetică va fi redusă pe termen lung schemele de susținere pentru guvern rămân cruciale, ale guvernelor rămân cruciale. De aceea, decizia uh, recentă a conservatorilor pentru a uh, tăia susținerea pentru uh, Um, energiile solare și eoliene este deplorabilă. Energia solară ar putea să genereze milioane de lire sterline și ar putea genera mii de locuri de muncă. Ar fi o investiție, investiție în viitor și ar aduce fonduri în comunitățile locale. Guvernul uh, Regatul Unit trebuie să își schimbe această decizie care este pe termen scurt și nu are în vedere viitorul. Thank you very much indeed.

Mulțumesc, domnule președinte. Statutul de economie de, chi- de piață pentru China generează o serie de dezbatere. Avem uh, exemplu din seara aceasta. Bineînțeles, genul acesta de statut are un efect asupra pieței muncii în Europa. Asta, și asta se datorează uh, politicii agresive comerciale a Chinei. În special, uh, industria metalurgiei va fi afectată și a fost deja afectată la nivel de Uniune Europeană din pricina importurilor din China. Și lucrurile acestea se vor uh, continua pentru că politica uh, comercială a Chinei este inechitabilă și agresivă. Uh, o serie de locuri de muncă din Uniunea Europeană sunt în pericol în momentul de față. Cinci criterii trebuie să îndeplinească China pentru a deveni economie de piață. Ei bine, nu le îndeplinește. Noi trebuie să luptăm pentru uh, protecția economiei noastre care s-a dovedit a fi una de piață. Nu trebuie să oferim statutul acesta Chinei, pentru că de acest statut depinde până la urmă industria uh, Uh, locurile de muncă din Europa și bunăstarea noastră până la urmă. Mulțumesc, uh, domnule Roland. Ultimul vorbitor pentru astăzi este domnul István Ujheli. Aveți cuvântul. Köszönöm szépen, elnök úr, lassan este hár... Mulțumesc, domnule președinte. E Aproape 11 fără un sfert putem să vedem uh, ora pe ceasul deasupra steagurilor europene și eu cu răbdare mi-am așteptat rândul pentru că vreau să spun ceva important. Vreau ca toată lumea să înțeleagă ceva. Știu că cu toții ne temem, ne temem în urma atacurilor teroriste. Știm că sunt forțe politice care au folosit această perioadă pentru a face propagandă împotriva refugiaților. Dar să ne fie foarte clar, problema reală este una în societatea europeană și despre aceasta vreau să vorbesc. Vreau să vorbesc despre problema sărăciei în rândul copiilor. 26 de milioane de copii sunt săraci în Europa. Unul din patru copii din Europa trăiesc în sărăcie. În Ungaria este și mai rău. Vorbim de 4,4%. 41,4%. Uh, ceea ce e inacceptabil. Mâine vom vota raportul, trebuie să punem capăt uh, sărăciei în rândul copiilor în Europa și guvernele trebuie să ia notă și să pună în aplicare în sfârșit de măsurile de care avem nevoie pentru a eradica sărăcia în rândul copiilor, pentru că nu putem să avem o dezvoltare durabilă în Europa dacă copiii noștri sunt săraci. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc, domnul Oihei. Domnule eurodeputat, ați fost uh, ultimul vorbitor care a dat cuvântul în această seară. Vreau să vă comunic că mâine, pe 24 noiembrie, se va continua ședința. Începem la ora 8 și jumătate. Așadar, avem o... apoi vom avea o scurtă pauză și de la 15 la 23 va fi partea a doua a sesiunii de mâine. Cu aceasta se încheie dezbaterea de astăzi.